Ne cerem scuză pentru întreruperea tehnică. Articolul 10, ca raportor, doream să eliminăm acest articol. Dacă cofinanțarea statelor membre uh, vine suplimentar față de instrumentul propus, va face întreaga procedură atât de dificilă și atât de birocratică, încât noi am zis nu, trebuie să avem uh, claritate, transparență. Uniunea Europeană are bugetul pentru chestiuni tehnice asociate. De aceea am propus eliminarea articolului 10. Mai există și alte propuneri și ar fi foarte util dacă ne-ați da un sfat clar uh, de ce este necesar și cum vreți să procedăm. Asta ar fi util pentru discuții ulterioare și din punctul meu de vedere, uh, singurul lucru pe care vreau să-l menționez este că sunt foarte multe amendamente care merg spre includerea administrații naționale, locale și regionale uh, și cred că s-a făcut deja un amendament mai bun pentru definiție autorității de la bun început și asta include și Uh, a autoritățile locale și regionale, administrația locală și regională. Deci foarte ușor ar fi de uh, făcut un compromis și de a nu transforma acest instrument în ceva foarte birografic. Deci, din nou, din partea mea vă mulțumesc foarte mult. Vom organiza cât mai curând uh, ședința raportorilor din umbră ca să lucrăm pe compromise, compromisuri, dar aș vrea de la Comisie sau ceva în legătură cu acest articol 10. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Uh, cred că avem deja din nou interpretare. Eu am auzit uh, interpretarea în căști, deci funcționează. Sistemul s-a refăcut. Domnule Van Nistelrooy, doriți să las cuvântul. Uh, Constanțe a subliniat exact punctele cele mai importante Data trecută ne-am exprimat abordarea prin aceste amendamente. Nu e niciun semn de întrebare în ce privește instrumentele. Da, mă rog, mai sunt câteva detalii, așa cum a spus uh, foarte clar și foarte important Constanțe. Avem nevoie de viteză. Comisia are nevoie de viteză și de aceea se pune întrebarea ce facem și poate că e prea devreme, dar aș vrea să mă refer totuși la ea. După votul pe care îl avem în noiembrie, am putea să obținem un mandat de negociere cu Consiliul ca să facem acest lucru și nu să trebuiască mai întâi să mergem în plenară și după, după aceea în aprilie să avem un rezultat. Asta este doar uh, o considerație din partea mea, un gând din partea mea. Uh, știți că, mai ales pentru că trebuie să așteptăm uh, toate celelalte comisii care nu vor înțelege de ce am început atât de târziu. Dar dacă am început atât de târziu, oricum acum ar trebui să nu mai pierdem timp. Deci asta era reflexia mea și dacă oamenii au idei bune, vă rog să ne le spuneți. Oricum nu vrem să câștigăm timp, să pierdem timp, vrem să câștigăm timp. Deci trebuie să fim foarte preciși în amendamente și să nu ne grăbim. Dar poate ar putea fi preluate unele bune idei și din partea noastră. Asta a fost contribuția mea. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Van Nistelrooy. Cine dorește să intervină? Domnul Novakov va cere cuvântul și după aceea domnul Renke și domnul Iarf. A, plecați, îmi cer scuze. Pot să-i dau cuvântul domnului Iacov și mai întâi pentru că el uh, e ocupat împreună cu doamna Crel. You have, you have to go to the same interview? Trebuie să mergeți la același interviu? În regulă. După atunci. Doamna Tomașic și după aceea domnul Iacovcici. Mulțumesc foarte mult. Trebuie să plec la ședința Comisiei PEș, unde sunt raportori din umbră, și, dar aș vrea, fiind aici raportori din umbră, aș vrea să spun care e opinia mea. Reformele structurale în diferite zone de politici sunt o mare provocare, pentru că avem nevoie de timp ca să vedem rezultate, până când vedem rezultate. De aceea este extrem de important să avem uh, Uh, rezultate cât mai repede. Și pentru a realiza scopul articolului 4 trebuie să avem scopuri uh, speciale, cum ar fi contribuții și inițiativa ale instituțiilor publice pentru a lua în considerare stimulentele principale și pentru a susține instituțiile naționale publice ca să-și uh, crească competențele în implementarea politicilor de reformă și eficiența managementului resurselor umane. Prin urmare, în amendamentele mele am vrut să îmbunătățesc uh, capacitățile instituționale și administrative ale autorităților locale și regionale, dar pentru a îmbunătăți aceste capacități trebuie să includem toate nivelurile de management. Deci susținerea uh, instituțiilor locale și regionale este extrem de importantă uh, cu privire la măsuri de formare în instituții și de creșterea competitivității și investițiilor, mai ales în contextul managementului economic, inclusiv prin asistență pentru utilizare eficientă a fondurilor uh, Uniunii. Am vrut de asemenea să subliniez uh, transparența, transparența buna guvernanță uh, și nevoia de încredere reciprocă între instituțiile din statele membre și comisie, dar această încredere reciprocă nu poate fi întărită decât dacă implementăm foarte bine reformele în statele membre. Mulțumesc. Mulțumesc, uh, domnul Iacovcici are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să-mi cer scuze pentru că și eu trebuie să plec, am uh, un angajament similar cu cel al doamnei Crel, deci nu o să pot să rămân la dezbatere foarte mult, dar o să fiu extrem de succint. Regretăm că uh, raportorii au șters uh, propun, acel articol din propunerea Comisiei. Prin urmare, noi am făcut un amendament menit să reintroducă ce s-a scos din propunerea Comisiei. Așadar, ne gândim la asistență tehnică. care ar putea fi un beneficiu pentru statele membre și statele membre folosesc aceste fonduri, dar aceste fonduri trebuie să fie incluse în program, pentru că noi credem că în acest fel am putea crea, am putea crea o anumită sinergie. De aceea aș vrea să spun că am dorit să acceptați propunerea noastră și să uh, refaceți propunerea inițială. Nu susținem amendamentele de ștergere. Mulțumesc foarte mult. Doamna Renke, aveți cuvântul. Thank you, Madam Chair, and thank Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc celor doi co-raportori și celorlalți colegi pentru comentarii. Vreau să mă întorc la dezbatere pe care am avut-o și cred că asta e de mare importanță și după ce am fost în Grecia cu delegația regii, eh, mi s-a confirmat această viziune. Cred că ce trebuie să evităm este ca asta să fie considerată o subminare a principiilor eh, politicii de coeziune și noi, Comisia Regii, trebuie să fim foarte clari în această propunere și în proiectul de raport și în raportul pe care îl vom adopta la sfârșit că avem foarte multă încredere că politica de coeziune și principiile de politici de coeziune, cum sunt ele acum, inclusiv uh, principiul parteneriatului și formelor de implicare a societății civile, uh, ideea de managementului, deci ideea de a nu impune lucruri autorităților regionale, ci de a colabora cu ele, că toate aceste lucruri sunt păstrate. Și cred că asta este extrem de important dacă vrem calculele să funcționeze. Și când vorbeam cu autoritățile în Grecia, ele au exprimat foarte clar că pentru a permite statelor membre, pentru a da statelor membre puterea de a folosi cât mai eficient uh, fondurile de coeziune, acesta este un instrument eficient, dar n-ar trebui să fie folosit pentru a impune orice alte idei pentru reforme structurale uh, în statele membre și cred că asta este complet uh, în armonie cu opoziția noastră față de macrocondiționalitate și cred că după dezbaterile cu raportorii din umbră trebuie să avem un raportor foarte puternic care să exprime această poziție regii și cred că, într-adevăr, asta poate fi un instrument uh, care să dea putere multor state membre, nu ca un instrument de uh, pedeapsă, ci ca un instrument care să dea putere statelor. De aceea va trebui să ajungem la un echilibru. Sunt nerăbdătoare să avem dezbateri. Uh, pentru grupul meu va fi important ca acest echilibru să fie clar și să avem acest, uh, uh, imprima, acest, uh, această amprentă a Comisiei Regii pentru a ajuta și pentru a oferi asistență cât mai bună statelor membre, dar, cum spuneam, pentru asta va trebui să facem unele schimbări în propunerea pe care o avem acum și sunt sigură că, într-un mod constructiv, putem lucra asupra acestei chestiuni. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnul Mato, aveți cuvântul. Doamna Mato. Mulțumesc, doamnă președinte. Discutăm aici amendamentele asupra propunerii comisiei și aș vrea să vă spun de ce eu și delegația mea am propus re, uh, respingerea uh, propunerii, de retrimiterea propunerii la comisie. Propunere privind uh, fondurile structurale. Cum am spus de câteva ori, aproape 143 de milioane de euro destinați uh, reformelor structurale în, speci- în sectoare specifice din articolul 5, subliniez care sunt acestea. Instruire, formare, politica pieței muncii, incluziune socială, sisteme de asistență socială, sănătate publică și asistență sanitară. Uh, abandonăm complet uh, principiile coeziunii teritoriale, economice și sociale. Vreau de asemenea să subliniez că și dacă am respectat obiectivul de întărire a capacității administrative, ceea ce noi nu credem, în perioada 2014-2020 avem prevăzute 5 miliarde de euro, deci 6,5 cu finanțările naționale. Și atunci, de ce această propunere? Ce se ascunde în spatele acestei propuneri a Comisiei? Care este obiectivul, finalitatea politică a acestei propuneri? Vă reamintesc că avem raportul Tomasic care ne va permite să ne aplicăm asupra capacității administrative și să indicăm ce nu funcționează corect în ajutorul tehnic. Știți că eu n-am fost niciodată uh, drăguță cu țara mea sau față de regiuni din țara mea care profită de această politică de coeziunii. Am spus că întotdeauna trebuie să fim exigenți în ce privește calitatea Uh, cheltuilor. Dar, dincolo de aceasta, colegii noștri raportori s-au aplicat asupra amendamentelor depuse. Foarte bine. Amendamentul 40. Amendamentul 40 uh, se referă la alineatul 10 din uh, propunere și cere ștergerea lui. De ce? Pentru ca programele să nu fie finanțate cu uh, contribuții din statele membre. E incredibil. Deci, efectiv, acest program al Comisiei riscă să devină un fel de exercițiu de paspartu pentru reformele structurale. Mai am și alte amendamente. Amendamentul colegului Marge care spune că trebuie întărite sistemele publice de învățământ. Mai este și amendamentul Renche care vizează uh, domeniile uh, menționate de comisie. Uh, Uh, până la urmă, statele membre sunt cele care de, vor decide care sunt aceste domenii în concertare cu autoritățile locale și regionale, evident. Dar aceste amendamente nu sunt suficiente. Ce ne îngrijorează este, și o repet, tot ce se ascunde în spatele acestor dispoziții, acestor prevederi. Uh, citesc această propunere, la scul pe domnul Dombrovski și am senzația că se încearcă să se pună în dificultate anumite țări. Uh, o parte din bani vor fi deturnați de la, de la anumite țări, în special de la Grecia, vor fi luați de la Grecia, de la Turcia sau chiar și de la Franța. Și asta va face oamenii și mai nemulțumiți decât sunt deja. Așadar, noi uh, propunem un proiect uh, pilot pentru această reformă 2020. Stați puțin că vreau să uh, verific notele pe care le-am citit cu mare viteză. Așadar, vom vedea care sunt amendamentele pe care le putem uh, accepta, dar noi am vrea să renunțăm complet la această propunere. Mulțumesc, spune doamna președinte. Din nefericire, sunt colegi care nu pot participa uh, la, la ședința noastră. Dau cuvântul domnului Polceac. Mulțumesc, voi vorbi foarte pe scurt. Nu vreau să sărbătoresc uh, politica de coeziune, Chiar vreau să-mi exprim regretul că finanțarea acestui program care susține reformele structurale vine din Fondul European de Investiții Structurale. În acest moment, probabil că nu există nicio altă soluție disponibilă, dar pentru viitor ar trebui să ne gândim ca acest program să aibă finanțare independentă astfel încât să nu afecteze politica de coeziune și structura acesteia. Mulțumesc. Mulțumesc, mai sunt alți colegi care doresc să ia cuvântul. Atunci vă rog să-mi permite să spun și eu câteva cuvinte, pentru că am făcut și eu câteva amendamente și mă simt responsabilă să particip la această discuție. Aș vrea să subliniez că propunerea privind reformele structurale, programul de susținere a reformelor structurale este menită să crească capacitatea de susținere a reformelor structurale la nivel național, inclusiv cele cerute de condiționalitățile exante prin mecanismul de finanțare specific și este foarte important să subliniem că aceste condiționalități exante ar trebui să fie îndeplinite de statele membre și chiar ieri ne-a spus doamna comisar pentru dezvoltare regională că unul dintre motivele pentru care avem uh, o absorpție atât de redusă la, și o atât de puțină implementare a programelor structurale operaționale în acest moment este că uh, avem aceste condiții exante și din cauza acestei lipsă de capacitate a unor state membre să îndeplinească aceste condiționalități. Sigur, e o problemă de uh, reglementare, de legislație dar și de oportunități pentru statele membre. De aceea, cred că trebuie să subliniem uh, aceste lucruri și de aceea, în timpul uh, vizitei noastre în Grecia, în Atena, am văzut efectele pozitive ale acestui tip de program asupra unui anumit stat membru și a funcționat. Și s-a confirmat în timpul discuțiilor noastre acolo dar aș putea să spun că ar putea avea un efect pozitiv pentru alte state membre dacă primesc oportunitatea de a implementa măsurile necesare pentru condiționalitățile exante. Și asta este o legătură foarte puternică între acest program și programele de coeziune și condiționalitățile exante. În ce privește utilizarea asistenței tehnice pentru, de la programele operaționale, o susțin pe doamna Crel în întrebarea sa către comisie. Sunt convins că acesta este util. Am văzut deja experiența Greciei. Nu văd ceva, vreun scop ascuns în spatele acestor măsuri. Uh, înțeleg nevoia de a susține reformele necesare în unele state membre, astfel încât statele membre să poată folosi în mod mai bun fondurile structurale dar avem nevoie de mai multe explicații și exemple din partea Comisiei și aș aprecia aceste lucruri foarte mult pentru că sunt un susținător puternic al acestor oportunități pentru statele membre și chiar aș vrea să subliniez din nou aceasta este o experiență absolut posibilă pe care o avem, în primul rând, și în al doilea rând, este o problemă de dorință din partea fiecărui stat membru. Deci nu este ceva centralizat, reglementat, ci este dorința statelor membre. Asta vreau să spun și apreciez acest dialog și sper că uh, raportorii sunt deschiși față de noi contribuții, mai ales după uh, câteva explicații din partea, din partea Comisiei. Așadar, mulțumesc că asta a fost contribuția mea și acum uh, e momentul să dăm cuvântul reprezentanților Comisiei Europene și avem aici pe doamna McCarthy. Dumneavoastră veți lua cuvântul, vă rog. Um, thank you and thank you for the opportunity to explain for... Mulțumesc pentru această ocazie de a explica uh, mai în detaliu cum stau lucrurile cu cofinanțarea și articolul 25. Îmi cer scuze dacă au apărut neînțelegeri. Dați-mi voie să vin cu explicațiile înainte, după care mă aflu la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări. La Comisia Regii vorbiți de cofinanțare în contextul fondurilor structurale. De această dată e felul în care statele membre pot oferi cofinanțare. Cu toate acestea, în propunerea noastră nu există nicio posibilitate ca statele membre să ofere cofinanțare în același context. Și de ce? Pentru că în cazul fondurilor pe care le furnizăm noi pentru asistență tehnică, nu le oferim statelor membre. Fondurile sunt oferite direct celor care furnizează asistența tehnică. Nu există așadar ocazia pentru un stat membru să participe în acest context felul în care dumneavoastră înțelegeți cofinanțare nu se reflectă în acest program. Banii nu merg direct la statele membre, ci merg la cei care oferă asistența tehnică. Acum, pentru a ocoli această problemă, până acum, până când, când exista grupul de intervenție pentru Grecia și Cipru, exista un amendament uh, la uh, regulamentul dispozițiilor comune numit articolul 25 în temeiul acelui amendament, acele state membre care treceau uh, printr-un proces de ajustare economică puteau, dacă doreau acest lucru, fără obligație, dar dacă doreau, puteau transfera fonduri din fondurile de asistență tehnică înapoi înspre comisie, care să le folosească în numele lor pentru acele proiecte de asistență tehnică pe care le aprobaseră. Nu există aici nicio obligație, nu există obligații de pildă ca statele membre să trebuiască să furnizeze fondurile, nu există obligații în ceea ce privește asistența tehnică furnizată. De pildă, pentru Grecia în 2014, Grecia a dat înapoi 15 milioane uh, pentru ca în numele autorităților elene să angajăm asistență tehnică. În 2016, autoritățile elene ne-au dat înapoi 13 milioane pentru a angaja în numele lor asistență tehnică care să le permită să atingă acele obiective fixate în programul de ajustare economică. Aceeași uh, opțiune era disponibilă pentru Cipru atunci când Cipru uh, trecea prin procesul de ajustare economică. Noi urmărim uh, să le oferim și altor state membre această opțiune. Nu există niciun caracter obligatoriu. Este o opțiune pe care statele membre o au la dispoziție dacă așa aleg. Statele membre pot da înapoi așadar bani, iar banii respectivi sunt, bineînțeles, tot timpul controlați de statele membre în sensul că asistența tehnică, care este astfel angajată, este, bineînțeles, aprobată de statele membre. În acest fel se obțin sinergii. De ce? Pentru că în acest an, de pildă, în uh, măsurile de pregătire sunt prevăzute 3 milioane. 3 milioane nu fac prea multe cu toate statele membre. Odată aprobată propunerea, vom avea mai multe fonduri la dispoziție, însă în ceea ce privește proiectele de amploare, uh, banii sunt uh, răspândiți în toate statele. Iată de ce e într-adevăr util dacă statele membre consideră bine, promovează un proiect sau o reformă. Așadar, e util ca acestea să vină să ne spună nu vrem să trecem prin tot procesul administrativ pentru a primi această asistență tehnică. Ce ar fi dacă vă dăm vouă acești bani și voi angajați respectiva asistență tehnică în numele nostru? Este un instrument care le permite statelor membre să completeze practic fondurile pe care le avem deja noi la dispoziție și în acest fel se oferă asistență tehnică pe care statele membre ele însă le o doresc. Și aș dori să scot în evidență, în această propunere nu există niciun caracter obligatoriu. Noi putem interveni doar la solicitarea unui stat membru. Depinde așadar de statele membre. Ele trebuie să facă solicitarea referitor la unde e necesar să primească asistență tehnică. Nu există așadar niciun uh, obiectiv de a veni cu un anumit uh, tip de asistență tehnică, ci propunerea vine din partea statelor membre. Nu știu dacă v-am explicat întrebările, v-am explicat uh, nedumeririle, poate ați dori ca acel articol să fie reintrodus. Nu strică e o opțiune și nu există nici uh, o obligativitate în propunerea în sine. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Există observații sau sunteți mulțumiți? Domnul Van Nistelrooy. Mulțumesc foarte mult. Dacă niciunul dintre colegi nu intervine, dați-mi voie să preiau informația pe care tocmai uh, am uh, ascultat-o. Articolul 10 a fost eliminat pentru a limita noul instrument la obiectivul fixat. Dar pentru că informația prevăzută la articolul 12 Poate era o neînțelegere, dar la articolul 12 se spune că rata de cofinanțare pentru grantul va fi până la 100% din costurile eligibile, fără a aduce atingere principiului cofinanțării și fără profit. Acolo se putea spune că dacă un stat membru dorește să facă mai multe, se poate întotdeauna să achite procentajul rămas uh, furnizorului de asistență tehnică. Noi am gândit uh, așadar invers, nu a fost uh, nicio amăgire, ci era pur și simplu uh, practica curentă. Acesta a fost raționamentul nostru. Și am explicat și serviciilor și ne-au spus foarte interesant cum gândiți. Nu au înțeles însă ideea. Din cât am înțeles însă din prezentarea dumneavoastră, câți bani uh, introduceți în instrument și în altă parte cum primiți banii înapoi. Poate fi 100% sau 80%, dar poate că am încurcat un pic lucrurile. N-am explicat oricum acum abordările unul altuia și putem să ne gândim. Dacă spuneți că e atât de clar și că e voluntar, acești bani pe care îi punem acum deoparte sunt tocmai banii prevăzuți la buget din 2014-2020. Ne-am bucurat așadar că putem face și mai multă asistență tehnică. Iar acum, având în vedere că acești bani noi merg uh, la această nouă opțiune, spuneți da, se pot face și mai multe, după care uh, ECR-ul vine cu îngrijorări referitoare la parteneriat, pentru că dacă un stat membru spune da, există bani pentru sistemul tehnic, și nu există niciun consens între regiuni și orașe, atunci vă puteți lovi de un uh, punct critic uh, în codul de conduită și trebuie să cooperezi cu autoritățile decentralizate. Trebuie să analizăm ambele articole pentru a vedea cum formulăm fiecare. Același lucru l-a spus și doamna Crel împreună cu un minut. Nu ar trebui acesta să fie sfârșitul. Banii din asistența tehnică sunt destinați noului instrument, dar regiunile spun nu avem nevoie de acești uh, bani pentru activitatea noastră. Iată ce doresc să analizez împreună cu raportorii din umbră, după care cred că putem ajunge la uh, o înțelegere. Doamna președinte, cu siguranță puteți ajunge la o înțelegere cu raportorii din umbră, pentru că nu e o problemă de politică sau de principiu, ci e o problemă ce ține de o organizare diferită, de organizarea diferită a statelor membre. Dacă am înțeles bine, Ultima întrebare a dumneavoastră se referă la felul în care putem gestiona dorința statelor, dorința autorităților regionale de a folosi acești bani și în același timp dorința um, autorităților centrale de a folosi aceste fonduri pentru reforme structurale. E o problemă de coordonare în interiorul statelor membre. Nu cred um, că Comisia Europeană poate obliga statele membre să facă acest lucru. Poate, poate, se poate, nu știu. Oricum, cred că prin discuțiile din, uh, dintre raportorii din umbră și ceilalți raportori putem ajunge la, la o soluție. Mă bucur oricum că am primit mai multe informații astăzi. Doriți să reacționați la cele spuse de domnul Van da, doamnă președinte, aveți dreptate. Pentru noi e o problemă de subsidiaritate pentru uh, ce ține de statele membre. Instituțiile țin de statele membre, noi nu intervenim, ține de procesul decizional în interiorul unui stat membre, membru. Aș dori să se scot în evidență că atunci când uh, oferim asistență tehnică în statele membre, lucrăm cu toate nivelurile unui stat membru, fie că e nivelul regional sau local. Prin urmare, oriunde e nevoie de asistență tehnică, atunci când lucrăm cu asistența tehnică, noi comunicăm cu nivelul corespunzător din statul membru, acolo unde e nevoie de asistență tehnică. Cum uh, ajunge un stat membru să ia deciziile proprii referitoare la felul în care va folosi fondurile structurale în organizarea sa, e bine, aici noi nu avem niciun cuvânt de spus. Mulțumesc! Am ajuns la finalul uh, discuțiilor noastre. Am o observație pentru doamna Henke, pentru că dumneavoastră ați respins lucrurile din start, nu putem ajunge la un compromis așadar. Dar observația dumneavoastră că acest instrument e mult mai amplu decât politica de coeziune aici, poate nu sunt de acord, am spus da acestei utilizări mai ample, pentru că noul instrument este mult mai amplu când observăm așadar Ehm, raportul referitor la articol 63.3, recomandările specifice de țară țin de coeziune. Este evident că există și altele care sunt uh, legate de cum funcționează sistemul bancar. Este un instrument așadar mult mai amplu pe care l-am acceptat și l-am introdus separat, dar am putea, am putea să-l acceptăm și sper că în cele din urmă veți uh, reuși să găsiți o soluție. Doamnă președinte, dacă pot interveni pentru că s-a făcut o remarcă directă la adresa mea. Este ca o întâlnire între raportorii din umbră, dar nu e vina mea. Aveți cuvântul, vă rog. Cred că în amendamentele noastre am venit cu propuneri foarte clare referitor la felul în care am dorit să limităm, iar în ceea ce privește recomandările specifice de țară, propun, propunem să venim cu recomandări de țară relevante. Și cred că aceasta era dorința Comisiei Regii și de dinainte. Trebuie să procedăm cu prudență, așadar. Nu vreau să sugerez că cineva din această sală uh, urmărește obiective ascunse. Dar am văzut cu toții în timpul crizei că au existat momente în care anumite decizii politice nu puteau fi justificate. Și vreau să putem folosi acest instrument în modul cel mai avantajos atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru statele membre și pentru regiuni. Iar în acest sens trebuie să înțelegem foarte clar cum putem folosi um, acest instrument și cum îl putem uh, introduce în fondurile de coeziune. Iată de ce am înaintat acest amendament. Îmi cer scuze dacă suntem un pic bănuitori și dacă nu am urmărit, uh, am dat curs uh, linii propuse, dar cred că face parte din dezbaterea democratică. Sper totuși că în cele din urmă vom putea găsi un compromis care să ne permită să ajungem la un echilibru. Mulțumesc foarte mult! aproape știm deja cum uh, se va desfășura uh, întâlnirea raportorilor din umbră. Dar vă rog să luați uh, în calcul și poziția grupului ALDE, pentru că raportorul din umbră nu e în sală, eu am apărat interesele grupului ALDE. Încheiem dezbaterea, aștept soluția și uh, compromisurile la care vor ajunge raportorii din umbră. Vă mulțumesc încă o dată pentru această discuție. Continuăm cu această cu ordinea noastră de zi, cu prezentarea studiului comandat de departamentul tematic B privind reexaminarea programelor europene de cooperare teritorială adoptate. Avem oaspeți astăzi care ne vor prezenta acest studiu, domnul Nicola Vriana livri, uh, și domnul François Levalet. Am să vă dau cuvântul Doresc să vă reamintesc că acest studiu a fost solicitat de Comisia Regii. Avem experiență în ceea ce privește cooperarea teritorială și adoptarea raportelor din proprie inițiativă. Va fi interesat să, interesant să vedem cum va funcționa cooperarea teritorială în noua perioadă. Aveți cuvântul. Thanks, Chairman. My name is Nicola Brignani with... Mulțumesc, doamna președinte. Numele meu este Nicola Briniani și împreună cu colegul François Levarle o să vă prezint rezultatele acestui studiu. Vă vom prezenta rapid obiectivele și metodologia acestui studiu și apoi voi intra și în detalii și în recomandările rezultate. În primul rând, un element uh, evident pentru dumneavoastră. Vorbim despre cooperarea teritorială europeană, deci unul din cele două obiective majore ale politicii de coeziune. Aproximativ 10 miliarde de euro, echivalente a 2,6% din uh, întregul buget, pentru finanțarea mai bine de 100 de programe. Obiectivul general al programului este de a oferi o platformă pentru finanțarea de acțiuni comune care să includă actori interesați din diverse țări. Care au fost obiectivele studiului nostru? Să încercăm să evaluăm unele dintre elementele cheie introduse în uh, noul regulament TTC și să vedem unde au fost, dacă acestea au fost sau nu preluate de programe. Am fost foarte atenți la evaluarea capacității programelor de a reacționa la concentrările tematice, la cerințele de orientare către rezultate, precum și la capacitatea de a defini potențiale sinergii cu alte instrumente de politici. Mai mult am analizat și capacitatea și utilizarea uh, programelor cu noi instrumente inovatoare pe care o să vi le prezint mai târziu și utilizarea aranjamentelor opționale introduse în regulament pentru a simplifica viața programelor și a beneficiarilor. Câteva cuvinte legate de metodologia adoptată. Studiul s-a bazat în principal pe revizuire. Am uh, analizat uh, cam jumătate din programele aprobate la momentul respectiv. Harta nu este suficient de mare, dar uh, Zonele verzi sunt zonele acoperite de analiza noastră. Deci, în aceste zone am analizat documentele de program și pentru a avea și date calitative în ceea ce privește percepția actorilor relevanți implicați în dezvoltarea programului, am intervievat 13 autorități de management implicate în program să trecem la concluziile principale în funcție de subiect. Coerența strategică, abordarea orientată către rezultate, sinergie și simplificarea regulilor. Și începem cu prima. Coerența strategică. În general, programele analizate aveau strategii care au fost dezvoltate prin implicarea unui număr mare de actori. Aceasta este o primă concluzie importantă a studiului nostru. În al doilea rând, toate strategiile analizate arată o concentrare tematică puternică, deci respectă cerințele articolului 6 al regulamentului și se concentrează pe un, un număr limitat de priorități de investiții și obiective tematice. Aveți aici o prezentare generală a obiectivelor tematice care au fost selectate de programele analizate. După cum vedeți, obiectivele tematice legate de mediu sunt extrem de importante, dar și obiectivele tematice legate de uh, punctul 1, care au fost selectate de mai bine de jumătate din programele analizate. O să trec la a doua caracteristică cheie cadrului de reglementare 2014-2020. Orientarea și abordarea orientată către rezultate. După cum știți, toate programele trebuie să ofere proba că într-adevăr au adus o valoare pentru banii oferiți în acest nou cadru de reglementare. Deci, uh, și anume că programele sunt relevante pentru teritoriile respective și sunt capabile să stabilească sisteme de monitorizare care să arate cât de eficiente au fost aceste intervenții de politici. Aceste reguli se aplică și în contextul uh, ETC. Analiza noastră arată că programele de cooperare teritorială europeană ETC au făcut față acestor reguli. Deci, uh, programele analizate până acum arată capacitatea și efortul de a dezvolta strategii bazate pe uh, datele venite din teritoriu. Uh, statistici, statistici date calitative, date cantitative și așa mai departe. Și au reușit să stabilească și sisteme de monitorizare care respectă regulamentul. Totuși, și asta am subliniat și aici, cei intervievați au subliniat și faptul că adop adoptă adoptarea aceleiași tactici în uh, cadrul specific ETC este o provocare din cauza particularităților. Și o să vă dau câteva exemple. Pentru a stabili strategii care să se bazeze pe nevoile specifice ale teritoriilor, ceea ce este relevant și fundamental este să ai date statistice. Și în mai multe cazuri, cei intervievați au deplâns faptul că nu existau suficiente date, mai ales la nivelul uh, respectiv. mai ales la nivelul uh, teritoriului transfrontalier și în ceea ce privește cooperarea cu țările terțe. În unele cazuri, datele statistice nu existau deloc. Deci asta a fost o provocare importantă pentru ei și aceste programe au reușit totuși să dezvolte niște sisteme de monitorizare în conformitate cu regulamentul, dar asta a presupus un efort uriaș și uh, sprijin uriaș din partea consultanților externi. Mai mult, intervievații au spus și că, în anumite cazuri, indicatorii comuni de rezultate uh, care există în regulamentul ETC 1299 nu erau întotdeauna percepuți ca fiind capabili să capteze caracteristicile specifice ale operațiunilor care au fost uh, finanțate prin acest context erau considerate ca fiind mai adecvate programelor regionale și naționale obișnuite decât în acest context specific uh, de cooperare teritorială. În ceea ce privește sinergiile, toate programele analizate până acum detaliază sinergiile potențiale cu alte instrumente de finanțare, în special sinergiile potențiale cu Orizont 2020, cu COSME, cu Erasmus+, dar și cu programe naționale și regionale. Un număr limitat de programe fac trimitere și la alte strategii, alte decât instrumentele de politici ale UE. Totuși, este important să subliniem că în afară de o trimitere generală la sinergiile potențiale, în multe cazuri, modurile practice de implementare ale acestor sinergii în timpul duratei de viață a programului nu sunt detaliate. Deci asta este o limită pentru implementarea programelor. Apoi, simplificarea. Știți mai bine decât mine că actualul cadru de reglementare oferă mai multe oportunități de simplificare a implementării pro uh, programelor pentru uh, beneficiari și pentru administrație. Cel puțin asta a gândit uh, legiuitorul. Analiza noastră arată că cel puțin jumătate din programele analizate și-au modificat guvernanța în trecerea între cele două perioade de programare și au preluat oportunități precum fuzionarea între autoritatea de management și cea de certificare. Apoi, aranjamentele specifice în relația dintre administrație și beneficiar, uh, moduri electronice de a comunica cu beneficiarul, au fost adoptate într-o mare măsură și programelor li s-a părut foarte util să aibă la dispoziție sistemele inițiale uh, elaborate în contextul interactivit uh, interactivității. Și acest lucru a fost uh, adaptat la caracteristicile diferite ale diverselor programe. Nu în ultimul rând, aceasta a fost o percepție generală împărtășită de toți cei intervievați, opțiunile de costuri simplificate sunt percepute drept soluția cheie pentru simplificarea vieții uh, atât a administrației cât și a beneficiarului. Și analiza noastră arată că în acest moment multe programe ETC profită de aceste opțiuni. New implementation tools, you know, uh... Noi instrumente de implementare investițiile integrate, planurile comune, instrumente financiare, proiecte majore, toate astea sunt instrumente care sunt disponibile. Analiza noastră arată că un număr foarte limitat de programe ETC au profitat de aceste instrumente. Motivul acestei alegeri este că aceste instrumente sunt percepute ca fiind prea complexe pentru a fi implementate în acest context specific ETC. Intervievații au spus că aceste instrumente sunt adaptate mai degrabă la contextul mai general decât la contextul cooperării teritoriale. Apoi, câteva recomandări. Nu uitați că am încercat să uh, facem un rezumat cu recomandările cheie unele pentru pro uh, perioada de programare actuală, altele care se concentrează mai mult pe perioada de programare de după 2020. În primul rând, având în vedere relevanța anumitor subiecte specifice, cum ar fi simplificarea și opțiunile de costuri simplificate, din perspectiva noastră, ni se pare recomandabil să încercăm să oferim mai multe uh, linii de ghidare sau mai multe oportunități de schimb de bune practici și de experiență în utilizarea acestor opțiuni. Pentru că asta pare să reprezinte una din soluțiile cheie pentru îmbunătățirea vieții tuturor celor implicați în utilizarea fondurilor. Au existat și alte subiecte legate și relevante, cum ar fi achizițiile publice și ajutoarele de stat. Mai mult, având în vedere că în momentul de față nu avem informații suficiente legate de modul în care sinergiile vor fi implementate în practic, uh, în practică, ar fi util să ne gândim la posibilitatea de a oferi niște linii directoare. Apoi, așa cum am spus când am vorbit despre orientarea strategică, implicarea partenerilor a fost prezentă în elaborarea programelor și acum întrebarea este cum verificăm uh, în ce etape sunt implicați actorii respectivi. Deci trebuie să putem evalua Uh, și verifica într-adevăr implicarea acestora pe parcursul derulării programelor și capacitatea programelor de a folosi acest proces de simplificare. Deci aceasta ar fi uh, recomandările generale pentru actuala uh, perioadă de programare. În ceea ce privește recomandările pentru viitoarea perioadă de programare, aici ne întoarcem la unele din subiectele Uh, legate de orientarea către rezultate. Am văzut uh, dificultatea programelor ETC să adopte și să înființeze sisteme de monitorizare adecvate și aici poate s-ar putea face un efort pentru a îmbunătăți indicatorii comuni de rezultate pentru ca aceștia să fie în conformitate cu caracteristicile operațiunilor finanțate prin ETC. Mai mult să încercăm să umplem golurile în statisticile existente discrepanțele teritoriale pentru a uh, colecta date statistice și acolo unde acestea nu există în momentul de față. Ca ultimă recomandare, având în vedere dificultățile subliniate de cei intervievați în utilizarea uh, acestor instrumente pe care le-am menționat mai devreme, sugerăm păstrarea acestor instrumente ca opționale Acestea sunt concluziile generale și recomandările studiului nostru. Bineînțeles, vă stăm la dispoziție pentru orice întrebări și clarificări. Mulțumesc! Thank you. Thank you very much. Uh, will you... We finalize the presentation. Mulțumesc. Deci prezentarea s-a finalizat, da? Bun. Atunci vă dau cuvântul, dragi colegi. Aveți întrebări, comentarii? Domnul Buda. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc uh, foarte mult pentru expunerea făcută. Am înțeles uh, din ceea ce ne-ați prezentat dumneavoastră aici uh, că mereu se discută, de fapt și cu alte ocazii, cu alte dezbateri, aceleași probleme legate de simplificare. Toată lumea se plânge astăzi de ceea ce înseamnă simplificarea în procesul de absorție a fondurilor europene. Aș vrea să vă întreb dacă v-au fost identificate chestiuni concrete pe care să le putem avea în vedere atunci când discutăm pe diverse uh, regulamente sau uh, în alte situații, pentru că acest schimb de bune practici, a ghidurilor de bune practici între diverse, uh, mă rog, structuri, am înțeles, poate să fie una dintre soluții, dar vreau să vă întreb dacă ați avut în concret uh, să vi se spună care este cea mai mare dificultate care se întâmpină în această problemă. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc. Există domnul Rope. Ačiū pirmininkė. Norėčiau irgi. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă împărtășesc câteva idei, pentru că eu sunt implicat de aproape 10 ani în utilizarea fondurilor structurale, fondurilor de coeziune în municipalitatea mea. Pentru al treilea an la rând, tot aud acest cuvânt, simplificare. L-am auzit și în mandatul arior, l-am auzit și la mine în țară. Și ceea ce mi se pare mie interesant este că nu știm care este părerea Comisiei legată de rezultatele așteptate după ce se implementează această, toate aceste recomandări. Una din uh, problemele de până acum este că atunci când vorbim despre perioada 2017-2020, trebuie să nu uităm că perioada 2014-2017 încă nu a început, deci proiectele din această perioadă nu au fost implementate încă. Suntem doar în etapa de a strânge idei, se face hârțogăraia și sunt discuții, cel puțin în țara mea, în Lituania, Concursurile vor începe abia anul viitor, în cel mai bun caz. Utilizarea fondurilor pentru 2014-2020 va demara abia în a doua jumătate a anului 2017. Vom rezolva până la urmă aceste probleme sau nu? Este normal să avem o întârziere de 3 ani? Și apoi spunem 2 plus 3, ar trebui să începem să ne pregătim deja pentru noua perioadă de programare în 2018, astfel încât să putem începe utilizarea fondurilor din 2021? Pentru că altfel trebuie să folosim fondurile pentru întreaga perioadă, pe o perioadă de doar 2 sau 3 ani. Și atunci fluxul de bani este foarte mare, fluxul de numerar, și nu există suficiente axe de implementare a programelor. Prețurile cresc pentru aceleași lucrări și apoi avem discrepanțe. Înainte și după perioadă nu e nimic de făcut, nu există fonduri și agenții economici nu fac nimic și practic totul merge în valuri, în vârfuri și uh, prăpăstii și atunci trebuie să ne gândim cum, ar cum am putea să simplificăm acest uh, proces. Apoi, simplificarea este foarte bună, dar până la urmă, care este rezultatul? Vom avea mai puține erori dacă perioadele de implementare vor deveni mai scurte sau prin simplificare vom putea folosi mai puține resurse umane? vom avea mai puțină birocrație, atât la nivelul instituțiilor europene, cât și la nivelul statelor membre. Astăzi, dacă luăm fonduri separate, vom avea 5-6 agenții care administrează fiecare fond în parte. Fiecare are regulile proprii, care vin peste regulile generale și atunci faci reparații pentru aceeași clădire folosind fonduri din uh, două instrumente financiare diferite, dar rezultatele sunt diferite. Și cerințele sunt diferite în funcție de instrumentul din care uh, îți primești banii. Deci simplificarea ar trebui să încerce să unifice toate aceste cerințe, pentru că unele instrumente financiare oferă bani înainte, în avans, altele doar oferă compensație pentru uh, lucrarea deja executată și plătită și ți se rambursează practic cheltuielile pe care le-ai făcut. Oamenii care lucrează pentru diverse fonduri și primesc finanțarea din partea diverselor fonduri nu înțeleg de ce pentru aceeași activitate ai cerințe diferite. Și ar trebui ca toată lumea să știe acest lucru. Impresia este că mm, acest, uh, această discrepanță a fost făcută intenționat, pentru că atunci te aștepți că atunci când ai cerințe separate și diferite, erorile sunt mai multe și atunci beneficiarii vor avea probleme. Aș vrea să aud părerile dumneavoastră pe această temă. Mulțumesc! Thank you. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Alte intervenții? Doamna Maletici, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș vrea să vă mulțumesc pentru eh, prezentare și pentru studiu. Cred că atunci când vorbim despre cooperare teritorială și încercăm să o privim din perspectiva utilizatorului final, este extrem de complexă, pentru că într-o țară aveți eh, proiecte transfrontaliere cu uh, țări non-membre și atunci se aplică reguli diferite și atunci când aplică pentru un program află un lucru, când aplică la alt program trebuie din nou să învețe ceva nou. Și sunt foarte confuzați oamenii și uneori îmi spun mai bine să nu folosim, pentru că nu putem să înțelegem uh, ce se întâmplă și uh, peste toate acestea adăugăm aceste noi instrumente de implementare. Putem vedea că este extrem de dificil, uh, e extrem de dificil să ai implementare la timp în statele membre, pentru că există toate aceste reguli și programe diferite și mă întreb dacă analizați totul și dacă cumva ajungem la concluzia că încercăm să că trebuie să încercăm să avem uh, uh, mai puțin diferențe între programele teritoriale în regulamentul nostru și cum să simplificăm lucrurile, dar Bun, recomandarea noastră este clară. Avem nevoie și de noi orientări pentru a fi capabili să implementăm toate aceste noutăți care sunt introduse pentru perioada 2014-2020. Dar după aceea, când începem cu noi orientări, la nivelul uh, beneficiarului final, ei primesc sute de pagini de orientări, cum să implementeze. Nu au timp să citească, uh, să învețe toate lucrurile astea. Ar trebui să vedem cum se poate simplifica procesul, pentru că e foarte simplu. E un proces, ar trebui să cumpere anumite lucruri, ar trebui să reformeze, să schimbi, să implementeze anumite activități ca să închei proiectul și să ajungi să atingi scopurile lui deci nu văd de ce tot timpul uh, rămânem cu uh, aceste noi uh, obstacole pentru beneficiarul final. Mulțumesc, domnul Van Nistelrooy, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Am o întrebare mai generală și anume Tocmai am adoptat în plenară raportul dumneavoastră și acum uh, primim acest studiu cu foarte multe comentarii de substanță. Puteți să ne oferiți o reflexie privind uh, planificarea rezultatului studiilor? Poate că n-ar trebui să așteptăm două sau trei luni, pentru că nu e vorba doar de a da de lucru consilierilor, ci și de a ne organiza propria noastră activitate. Sunt un pic uh, confuzat, uimit, îmi pare rău. Alte întrebări? Sau dacă nu, voi reacționa eu, bineînțeles. Da. Permiteți-mi mie să spun că vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Vreau să împărtășesc uh, Uh, să vă împărtășesc opinia mea. Da, cred că ar putea fi mai bine organizată și am putea avea, am fi, fi putut avea acest studiu înainte să lucrăm pe raportul din proprie inițiativă, dar am fi putut avea acest studiu și de la comisie înainte de raport. Dacă vă amintiți, am avut o întârziere în discutarea raportului pentru că am așteptat uh, studiul de la Comisia Europeană, studiul primind cooperarea teritorială europeană și nu l-am primit niciodată. Deci acum vedem acest studiu și vere, foarte bun. Eu mă bucur că există un studiu primind cooperarea teritorială și văd uh, că majoritatea subiectelor pe care le-am discutat în raportul nostru sunt uh, aici în, în, în Comisia Regii, sunt menționate în acest studiu. Din nefericire, unele dintre acestea cu o marcă negativă, pentru că în raportul meu am uh, dat foarte multă atenție noilor instrumente sinergiei instrumentelor financiare, tuturor acestor instrumente foarte ambițioase. Acum spuneți că un număr foarte limitat de programe folosesc realmente aceste instrumente și că nu planifică în viitor să le folosească. Pentru că se pare că programele transfrontaliere sunt complicate pentru că sunt diferite. Noi avem regiuni în avem o regiune în Bulgaria care este într-un program transfrontalier cu Grecia, deci e un program între două state membre și programul transfrontalier e PAC cu Macedonia, de exemplu, care nu e membră. Și sunt și alte exemple din alte colțuri ale țării. Deci, aceste programe sunt complet diferite și managementul programelor e complet diferit. Deci, cum putem vorbi despre simplificare, de noi instrumente, de sinergii, cu alte programe și cum să vorbim despre scopuri mai ambițioase pentru a folosi noi uh, instrumente ale Uniunii, cum ar fi FC, care deocamdată e așa, ca un fel de ficțiune pentru aceste regiuni. Deci sunt de acord cu dumneavoastră că e o problemă de pregătire a comunităților care sunt acolo și a beneficiarilor. Dar nu putem sta și aștepta ca beneficiarii să se pregătească singuri. Trebuie să investim în cooperarea teritorială. Pentru că asta este una dintre direcțiile în care cred că ne putem dezvolta uh, politica de coeziune în viitor, și trebuie să investim în asistență tehnică. Am văzut uh, un, uh, unele date în documentul noastră. Asistența tehnică este atât de limitată pentru unele programe, este incredibil. Și, uh, date fiind toate întrebările deja menționate de colegi, este foarte important să înțelegem că trebuie să creștem asistența tehnică în unele cazuri este, are legătură cu discuțiile viitoare. La fel și cu discuțiile anterioare, pentru că am vorbit despre uh, reforme structurale, reforme necesare în statele membre, inclusiv în fronțiuni, uh, în uh, regiuni transfrontaliere. Trebuie să susținem asistența tehnică. Dacă urmăm regulile asistenței tehnice care există acum, nu vom avea mare succes. Cred că uh, este una dintre subiectele pentru discuții viitoare și trebuie să nu uităm uh, discuțiile uh, viitoare pentru reforma, pentru a susținerea în domeniul reformei. Bun, îmi scuze, am, am vorbit prea mult. Dacă doriți să reacționați la întrebări, aveți cuvântul. O să încerc să sintetizez. Percepția mea este că cele trei uh, întrebări uh, uh, atacă probleme sim- similare. Deci cum să se simplifice lucrurile, cum să se armonizeze instrumentele. Deci aici vă pot uh, spune care este percepția, nu doar datele pe care le-am analizat, dar și percepția Uh, pentru că în multe cazuri vorbim de, în aceste interviuri de persoane din autoritățile de management, oameni cu experiență importanță în managementul acestor programe. Cred că este, în primul rând, în ce privește armonizarea. Deci faptul că beneficiarii acum au de-a face adesea cu abordări complet diferite, cerințe diferite, de la un program la altul și de la un fond la altul. Și în acest context, evident, pot să-mi concentrez uh, răspunsul pe ETC. Opinia mea personală este că evident că în această nouă perioadă de programare asistăm la un efort de a, fa- de a fi cel mai armonizat cu putință în diferitele instrumente care se folosesc în managementul programului. Referința la sistemul de, sistemurile, sistemele de e-monitorizare este un bun exemplu al acestei încercări de a face o abordare comună în comunicarea cu beneficiarii. Și apoi, dacă vorbim de simplificare, cred că este un subiect enorm, dar ce m-a impresionat în analiză a fost că există un consens foarte general asupra faptului că o soluție cheie, practică, deja disponibilă, oferită de articolul 70, 67 din uh, regulament și care este detaliată mai mult de articolul 19, este, se referă la utilizarea opțiunilor de cost simplificate Asta uh, ușurează viața administrației și în special a beneficiarilor și asigură mai multă securitate, un risc mai mic uh, de eroare în certificare. Asta este o descoperire puternică din acest studiu și cred că este un punct de pornire foarte important. Deci tot ce se poate face pentru a facilita utilizarea uh, opțiunilor de cost simplificate va fi în beneficiu fondului. Aceasta este percepția stakeholderilor. Nu știu, François, dacă vrei să adaugi ceva. Da, pot vorbi în franceză, dar nu, nu, tot, nu toate lucrurile merg rău. Uh, autoritățile de management uh, pe care le-am intervievat consideră că ideea unei concentrări a fondurilor pe anumite tematici obiective funcționează destul de bine. E un lucru bine înțeles de către parteneri și de utilizatori există efectiv uh, atunci când trebuie monitorizate programele, există, sigur, există probleme, sunt indicatori greu de construit, uh, nu sunt întotdeauna cei mai buni, dar efectiv pe această chestiune a concentrării n-am avut uh, reacții prea negative, prea adverse. Există efectiv probleme la noile instrumente, dar Cred că suntem de asemenea într-un context de cooperare transfrontalieră, transnațională, destul de special, pentru că deja există foarte mulți oameni care intervin în discuție în ce privește programarea, pentru că studiul nostru este concentrat în mod esențial pe programare și există mulți oameni care intervin. Avem de-a face cu un instrument foarte integrat uh, și care implică foarte multe persoane. Așadar, eh, valoarea adăugată a noilor instrumente de programare integrată este poate mai puțin evidentă pe acest tip de, de program. Avem un pic, eh, cumva, impresia că eh, acest studiu e o fotografie a unui moment și că la un moment am putea ajunge la un nivel de complexitate care să fie foarte mare sau să trăiască să explicăm și eu aș fi mai în favoarea unor orientări, oferirii de orientări în această fază de programare. Cred că este important să furnizăm autorităților de management uh, instrumente care să permită să gestioneze lucrurile bine, fără să trăiască schimbate complet regulamentele, deci să le dăm uh, actorilor implicați instrumentele care îi vor ajuta să gestioneze aceste programe. Cred că e important să evaluăm, de asemenea, să ajungem într-o fază de evaluare. Va trebui bine evaluat ce se face și apoi va trebui să informăm uh, pe toată lumea în teritoriu. Uh, începește sinergiile între diferitele instrumente. E adevărat, avem o proliferare de instrumente. E adevărat că uneori e dificil pentru beneficiarul care își face proiectul Uh, acesta nu înțelege totdeauna de ce anumite lucruri se suprapun și anumite cerințe, dar cred că este de asemenea important ca autoritățile să informeze mai bine pe cei din teritoriu. Nu cred că există soluții magice în uh, această fază a programului. Aș vrea, cam, cam atât aveam de spus. mă aș opri aici. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc foarte mult și cred că încheiem aici acest punct. Avem pe cineva de la comisie care ar dori să ia cuvântul, da? Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să mulțumesc autorilor acestui raport interesant care vine într-un moment foarte potrivit uh, când începe următorul proces de reflexie în domeniu. Aș vrea să spun că suntem uh, preocupați de subiectele uh, menționate de raport și de preluarea târzie a multor programe, dar vrem să încurajăm uh, autoritățile să înceapă uh, implementarea. Știm că în multe cazuri uh, procedura de desemnare nu este încheiată și am dorit să, să susținem statele membre în terminarea acestui proiect. În ce privește recomandarea, susținem complet utilizarea costurile utilizarea costurilor simplificate, scheme simplificate de costuri. Uh, susținem acest lucru, dar trebuie să spunem că nu este complet, uh, încă uh, cu totul abordată de autoritățile de management. Deci, propunerea Comisiei pentru regulamentul Omnibus conține propuneri suplimentare despre cum să se crească îmbunătățirea acestor uh, costuri simplificate, pentru că atunci când sunt proiecte care primesc mai puțin de 100.000 de euro uh, susținere publică, care au un impact imens pentru programele de uh, cooperare transfrontalieră. Deci sunt multe programe cu, de, de scară mică și ar avea un mare impact dacă această propunere ar fi adoptată. În ce privește utilizarea armonizată a instrumentelor de implementare, aceasta este folosită de majoritatea programelor, deci putem vedea aici evoluții pozitive și vedem că din ce în ce mai multe programe folosesc acest, uh, aceste instrucțiuni care pot ajuta beneficiare. În ce privește îmbunătățirea sinergiilor, am încurajat de asemenea statele membre să implementeze această uh, aceste uh, elemente, pentru că toate programele au descris în, uh, în implementare, în procedura de implementare, cum se asigură sinergia cu alte instrumente de politică de coeziune, dar nu avem încă informații în legătură cu modul în care se, va, se vor implementa aceste sinergii. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much. Now... Mulțumesc foarte mult! Am încheia discuția asupra acestui punct din ordinea de zi. Vă mulțumesc pentru prezentare, mulțumesc comisiei pentru participare, vă mulțumesc, dragi colegi, pentru discuție. Ultimul punct de pe ordinea de zi, aprobarea deciziilor coordonatorilor. Cred că ați primit deciziile, există obiecții la proiectul de concluzii? Nu. Acestea sunt aprobate prin urmare. Mai există puncte la diverse. Domnul Van Nistelrooy nu e în sală, deci nu avem diverse prin urmare. Nu există chestiuni diverse, așadar trebuie să vă reamintesc reuniunile următoare. Mâine avem uh, întâlnirea comună Regicoter după amiază de la două și jumătate în uh, sala Comitetului Regiunilor în clădirea acestuia, am cer scuze, iar următoarea întâlnire a regii este pe 9 noiembrie, începând de la ora 3 după amiaza și joi, 10 noiembrie, de la 9 dimineața. Cam atât din partea mea. Aș, doamna președinte are amabilitatea de a mulțumi și interpreților și noi vă mulțumim. Ședința se încheie.